Bună seara tuturor, doamnelor Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul redactat de Isabel Toma despre uniformizarea controlelor în domeniul pescuitului în Europa. Am să dau cuvântul mai întâi doamnei raportor, doamna Tomas, timp de patru minute. Nu? Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar,